la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbateri privind încălcările uh, drepturilor omului, democrației și a statului de drept. Primul caz, situația drepturilor omului în Crimea, în special în ceea ce privește tătarii din Crimea. Încep dezbaterea, voi da cuvântul autorilor. Începem cu domnul fără un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Cred că este potrivit ca acest Parlament să se reunească printr-o rezoluție comună pentru a sublinia situația drepturilor fundamentale în um, teritoriile ocupate din Crimea. Mai ales tătarii din Crimea au fost persecutați de la începutul invaziei ruse. Reprezentanții, reprezentanții lor aleși Um, nu și-au mai putut uh, respecta um, obligațiile de aleși. Li s-a interzis acest lucru și nu s-a mai respectat în acest sens legea ucraineană. De fapt, ce face Rusia este să urmărească un curs de reprimare a tătarilor din Crimea, deoarece există o neîncredere uh, exprimată foarte clară a acestei părți a populației față de uh, Rusia. Mi se pare important ca Parlamentul European să-și exprime solidaritatea și mă bucur să putem face asta împreună. Mulțumesc, doamna Fotiga, un minut și jumătate. Dva lata temu, wielonarodowa... Mulțumesc. Trebuie să știți că Doi ani, o delegație multinațională a adunării parlamentare NATO s-a deplasat în Ucraina, au vizitat Rada și Federica Mogherini făcea parte din această declarație. Ianukovici era atunci la putere, peste câteva zile urma să se întâmple, să, urmau să se întâmple evenimentele din Maidan, peste câteva săptămâni anexarea Crimeei. Eu am participat la evenimentele de la Maidan, am văzut Uh, locurile unde uh, s-a tras în primele victime. Eu eram convinsă că asta a fost voința cetățenilor, să se întâmple ce uh, urma să se întâmple, să se ajungă la schimbare, în ciuda tuturor dificultăților. Asta își doreau cetățenii și le datorăm solidaritatea acestor oameni și vă reamintesc de politica nerecunoașterii anexării Crimeei. Uh, Putin încearcă să acționeze în așa fel încât să ne limiteze solidaritatea. Și dacă noi ne schimbăm abordarea, am dat dovadă de slăbiciune. De aceea lansez un apel să fim fermi. Domnul Panțeri, un minut. Mulțumesc. Încălcarea drepturilor omului în Crimea au crescut brusc după ocuparea și anexarea ilegală a peninsulei de către Rusia. Mai multe organizații internaționale au raportat multe încălcări, uh, multe uh, fapte violente la adresa comunității tătare, care era antirusă, care a boicotat așa, zis, așa zisul referendum din 16 martie, prin abuz, răpiri, dispar, dispariții forțate, tortură, execuții extrajudiciare care nu au fost anchetate și urmărite în justiție. Cei care au refuzat să ia cetățenia rusă, de exemplu, după anexare, în continuare sunt supuși la discriminare în ceea ce privește viața politică, socială și economice. Uh, mijloace de comunicare au fost practic uh, supuse tăcerii și foarte mulți uh, exponenții ai acestei um, comunități au trebuit să se exilieze. Deci de aia trebuie să acționăm cât mai rapid. Vă mulțumesc, domnul Predon, minut vreau să spun că mă bucur foarte mult că discutăm astăzi în sfârșit despre crimeea. grupul meu politic încearcă de mai bine de jumătate de an să introducă pe agenda acestei uh, uh, adunări discuția despre crimeea și trebuie spus că am avut o opoziție foarte serioasă din partea celorlalte grupuri politice singurul grup care ne a sprijinit a fost cel conservator până această lună până în această lună. Um, motivul e uh, atitudinea ambiguă față de rusia de fapt și față de ocuparea crimeii. suntem într un moment în care uh, un grup politic important din parlament ne cere să mergem ca delegație oficială la moscova. cred că e inacceptabil să facem un asemenea pas până când uh, toți colegii noștri din parlament care sunt pe lista neagră a kremlinului sunt scoși de pe această listă de asemenea până când rusia nu părăsește crimeea. mi se pare că normalizarea relațiilor presupune acest pas. mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă în crimeea vedem cum interesele geopolitice au întâietate încă o dată în fața vieții cetățenilor. Ne îngrijorează situația economică și socială a populației și atâta timp cât avem uh, blocajul, asta nu se va soluționa. De aceea cred că trebuie să se uh, oprească acest blocaj pentru a nu făcea ca civilii să sufere și mai mult ne îngrorează foarte mult încălcarea drepturilor omului și situația drepturilor comunității tătarilor sau altor minorități etnice în acest conflict. Drepturile minorităților etnice și a populațiilor indigene trebuie respectate în Crimea, dar și în orice loc din lume. De aceea e nevoie de o negociere sub egida ONU. Trebuie create condițiile necesare pentru accesul jurnaliștilor, organizațiilor de asistență umanitară și de apărare drepturilor omului. E urgent să se acționeze înainte de rezolvarea conflictului. Vă mulțumesc. Pe lista autorilor, ultimul vorbitor, domnul Austrevicius. Un minut. Madam Chair, colleagues. Doamnă președinte, dragi colegi, Președintele Putin, într-un interviu cu Bild, de curând a spus Lovitura de stat naționalistă de la Kiev în februarie 2014 a afectat 2,5 milioane de oameni care trăiau în Crimea. Și ce am făcut? Nu am mers, nu am uh, deschis un război, nu am tras, nici o singură persoană nu a fost ucisă. Acesta a fost un citat. Uh, Domnule președinte Putin, mințiți toată lumea în calitate de uh, comandant uh, șef, uh, duceți responsabilitatea personală pentru toți cei care au fost uciși sau au dispărut din 2014 în Crimea. Am să vă citesc câteva nume ale celor care și-au pierdut viețile. Shemerdanov, Siran Zinedinov, Islam Giparov, Jevdet Islamov, Eskender Absalamov, Ruslan Ganiev, Arlen Terehov, the list is not complete. Și această listă, bineînțeles, nu este uh, completă. Dragi colegi, să nu repetăm greșelile secolului 20, să spunem lucrurilor pe nume. Thank you. Mulțumim. Acum, în numele grupurilor politice, vorbitorilor, începem cu domnul Plencovici, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Rezoluția noastră sprijină um, alegerea Ucrainei de a se angaja și de a continua pe calea europeană și condamnă uh, încălcările drepturilor omului în Crimea anexată ilegal de Rusia. Drepturile tatarilor uh, ca uh, popor indigen care suferă discriminări și abuzuri trebuie respectate. Rusia își continuă politica și noi trebuie să continuăm sancțiunile față de Rusia. Dacă autoritățile ruse doresc să amelioreze uh, relațiile cu Uniunea Europeană, trebuie să se retragă din Crimea și să lase Ucraina să stabilească controlul asupra teritoriului său. Organizațiile, societății civile, mass media uh, și ONG-urile trebuie să aibă acces în Crimea și acțiunile lor să fie coordonate cu autoritățile ucrainiene. Mă bucur uh, de misiunea trimestrului special pentru drepturile omului ale Consiliului Europei. Sprijin formatul Geneva Plus și cred că Uh, revenirea Crimeei la Ucraina și eforturile din Est nu trebuie să fie decuplate, pentru că știm că cauzele celor două probleme sunt aceleași. Mulțumesc! Vă mulțumesc, care cuvântul acum, domnul Sani. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun clar și răspicat în acest Parlament următorul lucru. Toate forțele politice din Parlamentul European doresc rezolvarea problemei din Crimea. Și bineînțeles, trebuie ca Putin să pună capăt acestor atrocități la adresa locuitorilor din Crimea, inclusiv um, a tătarilor. Ceea ce se vedem totuși că există uneori în Parlamentul European anumite încercări de a ne submina solidaritatea. Asta nu face decât să-l uh, facă mai puternic pe Putin. De aceea orice ne subminează interesul nostru comun îl face mai puternic pe Putin. Nu uitați asta. Dragi colegi, trebuie menținute sancțiunile la adresa Rusiei. Nu subminați aceste sancțiuni din alte motive, deoarece astfel veți subvina, submina, mă scuzați, întreaga Uniune Europeană. Domnul Desdemacher. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, dacă ați fost vreodată în Crimea, în vremuri mai bune, veți ști că a fost o regiune uh, cu turism, niște mozaicuri minunate, uh, o limbă și o cultură minunată. Eu am fost acolo câteva uh, luni înainte de anexarea de, de către Rusia este o bijuterie a Mării Negre, dar acum uh, suferă enorm. De, de la anexare se aplică regulile lui Putin și știm ce înseamnă asta pentru drepturile omului. Autoritățile trebuie să tacă și să înghită. Oamenii sunt persecutați, jurnaliștii uh, și uh, activiștii pro-ucrainieni sunt atacați mai ales uh, tătarii sunt atacați, mass media sunt cenzurate, uh, am auzit de cazuri de uh, omucideri, tortură și așa mai departe. Comunitatea internațională începe să își dea seama de situație. Mulțumesc, doamna Kallas, un minut. Põhjus, miks Venemaa eh, tatarlasi kiusab või nende sõnavabadust piirab. Mulțumesc Motivul pentru care Federația Rusă dorește uh, să limiteze libertatea de, ex, de exprimare a tatarilor din Crimea este faptul că majoritatea sunt foarte critici față de autoritățile ruse. Um, tatarii din Crimea au protestat în stradă împotriva referendumului cu steaguri ucrainiene. Nu au uitat persecutarea lor de sovietici în 1944. Situația tatarilor s-a înrăutățit nu pot să uh, studieze propria limbă în școli, canalurile de televiziune în limba lor au fost închise și cei care nu doresc cetățenia rusă nu pot să se înscrie la școală sau să găsească un loc de muncă. Persecutând Uh, tătarii din Crimea nu doar se încălcă drepturile lor, dar uh, se pune în pericol uh, și moștenirea lor lingvistică și culturală. Trebuie să ne asigurăm că tătarii vor putea să trăiască în regiunea lor și să-și păstreze limbia și cultura. Are cuvântul acum domnul Ștetina, un minut. Mulțumesc, doamnelor și domnilor dreptul la educație în limba tatară și în limba ucraineană nu este respectat în Crimea. Numărul uh, tatar, uh, cursurilor în tatară sunt reduse, mass media tatare au fost închise, uh, elemente culturale, simbolice ale culturii tatarilor sunt um, eliminate. Ar trebui să comand, să condamnăm toate aceste lucruri, inclusiv condamnarea unor lideri tătari. De mai mult timp uh, aceștia au subliniat uh, dorința rușilor să ocupe Crimea. Mustafa Ali a fost uh, condamnat la trei ani de închisoare pentru criticarea anexării țării mele, Ceoslovacia criticile lui uh, au continuat uh, să vină uh, și este inacceptabilă condamnarea lui. Tătarii din Crimea merită sprijinul nostru. Mulțumesc. Două milioane de persoane în Crimea sunt confruntate cu abuzuri împotriva drepturilor omului ca niciodată până acum. Comunitatea tatară din Crimea s-a opus ocupației ilegale și anexării Crimeei deci, din cauza aceasta, presiunile au, uh, s-au exacerbat, au fost răpite persoane, tortură, fără niciun fel de bază juridică. Aceasta însă înseamnă și că populația nu are acces la nicio formă de instituție internațională față de care să își depună de plângerile în momentul în care sunt abuzați. Și uh, la fel ca și pentru toți ucrainienii care sunt într-o poziție vulnerabilă, nu există mult ajutor, pentru că acești oameni sunt atacați pentru că apără integritatea Ucrainei. Lansez un apel către autoritățile din Ucraina și uh, către autoritățile din uh, Federația Rusă să elibereze prizonierii și să termine cu abuzurile împotriva minorităților. Mulțumesc. Iar acum, domnul Tanăc, un minut. Mulțumesc. După anexarea ilegală și forțată a Crimeei de către uh, Rusia în 2013, minoritatea, minoritatea ucraineană și tartară a suferit încălcarea libertății și drepturilor fundamentale ale omului. Boicotul uh, tătarilor uh, în, uh, al referendumului privind um, dominația rusă a dus la o revenire la relații tensionate între tătari și um, ruși care ne amintesc de vremea lui Stalin. Uh, mass media a fost uh, sufocată și uh, asocierea și ex, uh, libertatea de expresie încălcată. Situația drepturilor omului în Crimea este foarte îngrijorătoare condamn uh, anexarea Crimeei de către Rusia, care aparține în continuare Ucrainei și cer autorităților să respecte uh, drepturile omului în relațiile cu tătarii. Uniunea Europeană și comunitatea internațională sunt cu ochii pe ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul s are cuvântul. Mulțumesc. Uniunea Europeană și-a exprimat părările în legătură cu țări individuale și cu autoritățile lor. Însă aceasta este condusă, de fapt, de anumite țări, respectiv Germania. Deci nu ar trebui să dăm dovadă de ipocrizie în legătură cu această chestiune mai ales că dacă vedem care sunt restricțiile uh, pentru libertatea de mișcare la Istanbul, în Constantinopol, uh, probabil că ar trebui să ne oprim. Și trecem cu vederea peste anumite lucruri. Nu vedem, practic, uh, situația de ocupație continuă a Ciprului, uh, care îi se acordă mai puțină atenție sau altor situații conflictuale care permit uh, migranților să, să vină în număr foarte mare pe teritoriul european. Și acum, iată, discutăm despre uh, tătari. De 20 de ani are loc un adevărat proces între tătari, un uh, conflict uh, mocnit care continuă cu Rusia și nu ar trebui să continuăm așa. Mulțumesc. Mulțumesc și acum trecem la procedura Catch the Eye. Am doar două minute la dispoziție, deși o listă foarte lungă, așa că voi da cuvântul doar la doi vorbitori. Domnul Pospisil. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că pot uh, lua cuvântul uh, pe acest subiect. Domnul Șticina a spus deja uh, ce doream să spun eu. Sunt ceh și mă bucur că Mustafa Jamili în 1968 a protestat împotriva anexării Cehoslovaciei și că acum putem să sprijinim această națiune care a fost reprimată în secolul 20 de către Uniunea Sovietică și acum iată este oprimată de către Rusia. Vă rog să cerem Rusiei să pună capăt intimidării tătarilor și să respecte drepturile omului. Există canale de mass media închise, eh, tătare, tătari dați dispăruți. 20.000 de tătari au părăsit Crimea anul trecut din cauza acestei uh, opresiuni. Au părăsit Crimea și s-au dus eh, în Ucraina. Tătarii își părăsesc iarăși casele. Nu se poate să acceptăm așa ceva. Trebuie să facem presiune asupra Rusiei întotdeauna. Vă mulțumesc. Dobrze, że dzisiaj tu... Mulțumesc. Domnul Iurec, astăzi la Strasbourg vorbim uh, despre Tatar și auzim vocea tatarilor din Crimea. O țară foarte mică care este se află într-o situație foarte gravă, care este o consecință directă a anexării Crimeei. Noi nu vorbim însă aici despre lucruri care vor depinde de noi și de deciziile noastre, din păcate. Ieri am avut o dezbatere pe tema uh, întâlnirii Consiliului și în declarația președintelui Consiliului nu am auzit niciun cuvânt despre Crimea, despre acordurile de la Minsk și despre amenințările foarte grave și de pașii agresivi care s-ar uh, putea să continue din partea Rusiei și din partea forțelor proruse. În final, n-am auzit niciun cuvânt nici despre Nord Stream 2, un proiect care anihilează, de fapt, rezultatele sancțiunilor față de Rusia pe care le-am menținut constant atâta timp. Și aceasta arată că, de fapt, nu putem să reacționăm puternic și ar trebui să reacționăm acolo unde chiar avem ceva de zis. Mulțumesc. Doamnă... Da? Domnule Buticofer, doriți să vorbiți despre regulamentul de procedură? Da, doamnă președinte. Am cerut oportunit- am cerut să reacționez la un atac personal și aș vrea să vă rog să luați notă de această cerere a mea. În remarcile mele am zis că salut faptul că șase grupuri politice s-au uh, pus împreună pentru a avea o rezoluție comună și această discuție a arătat că suntem uniți. Regret de aceea că domnul Preda și-a folosit timpul său de vorbire ca coautor ca să-i atace pe alți colegi, incluzându-mă pe mine. Dumnealui a spus că cei care nu au susținut propunerea PPE mai devreme au o atitudine ambiguă față de ocuparea rusă din Crimea. Eu cred că acesta este un lucru insultător și este un lucru care mă calomniază și aș respinge aceste acuzații în mod ferm aici. Mulțumesc. Da. Vă bazați pe articolul 164, notăm. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Doamna președintă, honorable members, Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor deputați. Iată, au trecut aproape 2 ani de la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația Rusă, lucru pe care nu l recunoaște Uniunea Europeană și îl condamnă. Pe lângă faptul că se încalcă în mod grav dreptul uh, internațional, această anexare ilegală a avut consecințe grave negative în ceea ce privește situația drepturilor omului. Uh, problema încălcării sistematice a drepturilor fundamentale ale cetățenilor și a libertăților fundamentale este o caracteristică la ora actuală în peninsulă. Cetățenia uh, rusă și uh, legile rusești care sunt aplicate au creat o nesiguranță și o discriminare. Comunitatea tătarilor din Crimea au susținut uh, independența și Ucraina și au fost loviți din cauza părerilor. S-a nu s-a permis manifestația pentru comemorarea deportării 1944. Uh, tătarii uh, s-au constituit în uh, Consiliul Reprezentanților Comunității Tătare și liderul lor a fost arestat. De asemenea, dispariții, tortură și alte crime față de tineri tătari nu au fost anchetate până acum. În altul reprezentant, Mogherini a analizat aceste cazuri atunci când s-a întâlnit cu reprezentanți ai Meilis în noiembrie 2015. Aș vrea să subliniez uh, îngrijorarea noastră față de această situație și față de um, arestarea lui Oleg Sentsov și Alexander Konchenko, iar cazurile lor încalcă legislația internațională și standardele elementare de justiție. Uniunea Europeană își menține poziția de a cere eliberarea imediată a acestora și întoarcerea lor în siguranță în Ucraina. UE a cerut de nenumărate ori un acces uh, liber și fără restricții din partea activiștilor pentru drepturile omului în acest teritoriu, inclusiv în Crimea și Sevastopol. Salutăm de asemenea misiunile care au avut loc până acum. Misiunea Consiliului uh, uh, înaltul reprezentant al Consiliului pentru Drepturile Omului în 2014, misiunea neoficială din partea turcilor în ianuarie 2015 și munca continuă a activiștilor ONG pentru drepturile omului. Salutăm de asemenea eforturile făcute de OCDE și de Națiunile Unite și de alte instituții independente care susțin această peninsulă și documentează situațiile de abuz în această regiune. Sperăm ca misiunea recentă care a fost trimisă de secretarul general al Consiliului Europei săptămâna trecută și condusă de ambasadorul Gerard Studman va pregăti drumul pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în peninsulă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna comisar. Am primit șapte proiecte de rezoluție pentru această dezbatere. Dezbaterea se încheie.